respectă faptele care au fost stabilite și acum trecem la vot. First, first, the conference... În primul rând, conferința președinților a propus Parlamentului ca mandatul Comisiei Taxe, Taxe 2, să fie prelungit până la data de 2 august 2016. Aveți obiecții? Nu atunci considerăm că s-a rezolvat și trecem la vot. Și la limba română. Prima este libertatea de exprimare, primul raport este libertatea de exprimare în Kazahstan și uh, începem cu uh, amendamentul cinci prin vot nominal. Votul este deschis. votul este închis. adoptat. punctul doisprezece text original prima parte cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. a doua parte pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. amendamentul unu pentru? împotrivă abțineri respins amendamentul doi pentru împotrivă abțineri respins amendamentul trei prin vot uh, nominal votul este deschis votul este închis adoptat amendamentul patru cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. votul pe rezoluție în ansamblu cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. mergem mai departe la egipt în special cazul lui giulio regeni punctul trei prima parte cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. a doua parte pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. amendamentul trei pentru? împotrivă? abțineri? respins. punctul treisprezece prima parte pentru? împotrivă? abțineri? adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a patra parte pentru împotrivă abțineri adoptat. amendamentul unu pentru împotrivă abțineri respins amendamentul doi pentru împotrivă Uh, abțineri respins. votul pe rezoluție în ansamblu prin apel nominal votul este deschis. închis. adoptat. trecem la raportul privind republica democratică congo amendamentul șapte cine este pentru împotrivă abțineri i would check deci votul este deschis votul este închis respins amendamentul opt pentru împotrivă abțineri cred că este aceeași majoritate respins. amendamentul doi pentru împotrivă abțineri adoptat. amendamentul patru pentru împotrivă abțineri we check. votul este deschis. votul este deschis. votul este închis. adoptat. punctul zece text original cine este pentru? împotrivă? abțineri adoptat. amendamentul nouă pentru? împotrivă? abțineri respins. amendamentul trei pentru? împotrivă? abțineri respins. amendamentul unu pentru? împotrivă abțineri respins amendamentul cinci pentru împotrivă abțineri respins amendamentul șase pentru împotrivă abțineri respins rezoluția în ansamblu pentru împotrivă abțineri adoptat. trecem mai departe raportul domnului colegului nostru de sarnez introducerea unor măsuri comerciale autonome de urgență pentru republica tunisia avem un singur vot prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. mai departe mergem la raportul doamnei grossette medicamente de uz veterinar. avem un număr mare de amendamente ale comisiei pe care le votăm în bloc. cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. amendamentul patruzeci și nouă pentru? împotrivă? abțineri? adoptat votul este deschis patruzeci și nouă votul este deschis votul este închis adoptat amendamentul șaptezeci și patru prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat. a treia parte pentru împotrivă abțineri we check. deci a treia parte votul este deschis votul este închis adoptat. a patra parte prin apel nominal votul este deschis votul este închis. respins. amendamentul 291, prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. respins. respins. amendamentul 77, pentru împotrivă abțineri adoptat două sute nouăzeci și șapte pentru abțineri respins nouăzeci și nouă pentru împotrivă abțineri respins o sută pentru împotrivă abțineri adoptat felul acesta amendamentele două sute nouăzeci și doi trei sute cincisprezece cad. trei sute șaisprezece pentru împotrivă abțineri respins. o sută unsprezece prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. o sută doisprezece pentru împotrivă abțineri mie mi se pare respins. Uh, o sută treisprezece prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat două sute nouăzeci și trei prin apel nominal votul este deschis votul este închis respins o sută șaisprezece cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. două sute nouăzeci și opt pentru împotrivă abțineri respins. o sută șaptesprezece we check două sute nouăzeci și opt votul este deschis. votul este închis. adoptat my mistake o sută șaptesprezece prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat o sută douăzeci și șapte pentru împotrivă abțineri o sută douăzeci și șapte votul este deschis votul este închis adoptat o sută treizeci și unu prin apel nominal votul este deschis you have a problem Okay. Din interpretarea din română în engleză? Nu. E o întârziere. Voi aștepta mai mult până închid votul, spune președintele. No. This is not a delaying tactic. It's nu este o modalitate de a întârzia votul. Toată lumea are un avion sau un tren de prins. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 299 prin apel nominal. Votul este deschis. este închis. respins. 300. votul este deschis. votul este închis. respins. 135. cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins trei sute unu prin vot nominal votul este deschis votul este închis trei sute optsprezece prin vot nominal votul este deschis votul este închis respins. Încerc să văd uh, luminile pe aparatul dumneavoastră și când văd că se aprind, atunci trec mai departe. 300, 319 prin vot nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Respins trei sute doisprezece cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. o sută treizeci și șapte cade. o sută treizeci și opt cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat deci trei sute douăzeci cade. trei sute douăzeci și unu prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. respins. o sută treizeci și opt cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. trei sute douăzeci și doi prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. respins o sută treizeci și opt pentru împotrivă abțineri adoptat o sută treizeci și opt din nou pentru ă, împotrivă abțineri adoptat o sută patruzeci pentru împotrivă abțineri respins o sută patruzeci și patru pentru împotrivă abțineri respins votul este deschis pentru o sută patruzeci și patru votul este închis adoptat my mistake. Um, o sută patruzeci o sută cincizeci cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. o sută cincizeci și unu prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat o sută cincizeci și doi cine este pentru împotrivă abțineri o sută cincizeci și doi votul este deschis votul este închis adoptat o sută optzeci și șase prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat eu am văzut că este adoptat ehm, două sute doi cine este pentru împotrivă abțineri respins două sute cinci cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. două sute șase pentru împotrivă abțineri adoptat. trei sute doi prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. două sute treisprezece prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri we check. a doua parte de la două sute treisprezece votul este deschis. votul este închis. adoptat. trei sute șaptesprezece prin apel nominal votul este deschis votul este închis. respins. două sute paisprezece cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. două sute douăzeci și șase prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat două sute douăzeci și șapte prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat două sute treizeci prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat celelalte două amendamente două sute nouăzeci și patru trei sute douăzeci și trei decad. două sute treizeci prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. Uh, două sute nouăzeci și patru și o sută opt cad trecem direct la doi trei patru două sute treizeci și patru cine este pentru? împotrivă? abțineri? nu e clar. deci votul este deschis pentru două sute treizeci și patru votul este închis. adoptat două sute treizeci și nouă cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. trei sute trei pentru? împotrivă? abțineri? we check. 303 votul este deschis votul este închis adoptat. două sute patruzeci și opt cade. două sute cincizeci cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. trei sute patru cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. 253 cade, ne mutăm la 254 prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 262. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat două sute șaptezeci și trei prin apel nominal votul este deschis închis adoptat două sute șaptezeci și opt prin apel nominal votul este deschis votul este închis respins trei sute cinci prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat două sute optzeci și trei cine este pentru împotrivă abțineri adoptat trei sute șase cade trei sute șapte prin apel nominal votul este deschis votul este închis respins trei sute opt cine este pentru împotrivă abțineri respins trei sute nouă pentru împotrivă abțineri respins trei sute zece pentru împotrivă abțineri respins două sute nouăzeci pentru împotrivă abțineri respins șase pentru împotrivă abțineri adoptat trei sute unsprezece pentru împotrivă abțineri adoptat doisprezece cade trei sute treisprezece pentru împotrivă abțineri respins douăzeci și trei prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat trei sute paisprezece prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat două sute nouăzeci și cinci pentru împotrivă abțineri adoptat treizeci și șapte cade două sute nouăzeci și șase pentru împotrivă abțineri respins propunerea comisiei și aici doamnă grossette Vă rog, doamna Grostet. Trebuie să votăm în propunerea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum, doamna Grostet, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă propun să amânăm votul privind proiectul de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61, articolul 2 și să trecem direct la negocierile interinstituționale pe baza mandatului adoptat. Vă mulțumesc! Thank you very much. So, now... I, I, I suggest, you know, we have to vote on this proposal. Trebuie să votăm această propunere. Vot prin nominal. Să deschide votul. Vote. Is... Se închide votul. Adopted. Se adoptă. Ne ducem mai departe la raportul domnului Tănăsescu și îi dau cuvântul raportorului. Domnul Tănăsescu, aveți cuvântul. nope. Sorry. A reshuffle of the papers in my... A fost o problemă cu documentele mele. Comisiei competente în bloc, de la 1 la 35, cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. Amendamentul 12 pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. 31 pentru? Împotrivă? abțineri adoptat propunerea comisiei pentru împotrivă abțineri adoptat și acum îi dau cuvântul domnului tănăsescu. domnule președinte propun amânarea votului pe rezoluția legislativă conform articolului șaizeci și unu paragraful doi pentru a putea trece direct la negocierile interinstituționale pe baza mandatului adoptat. Mulțumesc. Mulțumim. Supunem la vot electronic această propunere. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Mergem la punctul de pe ordinea de zi către o economie de succes bazată pe date amendamentul unu prima parte cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. a doua parte pentru? a doua parte cade scuzați a doua parte cade. amendamentul doi cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. amendamentul trei pentru? împotrivă? abțineri? respins amendamentul patru pentru împotrivă abțineri respins textul original prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat punctul cincisprezece textul original pentru împotrivă abțineri adoptat punctul nouăsprezece pentru împotrivă abținere adoptat douăzeci și șase prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri check a doua parte la punctul douăzeci și șase votul este deschis votul este închis adoptat douăzeci și nouă prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat treizeci și doi pentru împotrivă abțineri adoptat treizeci și șase prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri respins considerentul a pentru împotrivă abțineri adoptat considerentul b pentru împotrivă abțineri adoptat considerentul c pentru împotrivă abțineri adoptat considerentul d prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri respins rezoluția în ansamblu pentru împotrivă abțineri adoptat punctul următor situația din eritreea punctul șase prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat. șaisprezece prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. votul pe rezoluția în ansamblu pentru împotrivă abțineri adoptat. raportul privind fosta republică iugoslavă a macedoniei amendamentul nouă pentru împotrivă abțineri respins. punctul unu prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. punctul doi prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. amendamentul doisprezece pentru împotrivă abțineri respins. amendamentul șapte pentru împotrivă abțineri adoptat votul este deschis pentru amendamentul. șapte votul este închis. adoptat. amendamentul doi pentru împotrivă abțineri adoptat. punctul treizeci și doi prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat amendamentul cinci pentru împotrivă abțineri respins we check but evident votul este deschis votul este închis respins amendamentul doisprezece pentru împotrivă ah, scuzați mă sorry sorry amendamentul trei pentru împotrivă abțineri adoptat șase pentru împotrivă abțineri respins treisprezece prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul cincisprezece pentru împotrivă abțineri respins. paisprezece prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. respins. șaisprezece pentru împotrivă abțineri respins patruzeci și cinci textul original prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat patru prima parte pentru împotrivă abțineri respins second part is falling a doua parte cade patruzeci și opt prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat șaptesprezece prin vot nominal votul este deschis votul este închis respins opt pentru împotrivă abțineri we check. deschidem votul pentru amendamentul opt votul este închis. adoptat. unu pentru împotrivă abțineri adoptat. considerentul c prima parte pentru împotrivă abținere adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. zece pentru împotrivă abțineri respins. unsprezece pentru împotrivă abțineri respins. g prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat votul la rezoluția în ansamblu pentru împotrivă abțineri adoptat. It was more than evident. a fost mai mult decât clar. votul este deschis. You, you haven't heard the translation. nu ați auzit nu ați auzit traducerea din română. Am spus că se deschide votul, domnule Marias. Și acum se închide. A fost o mică diferență care nu era vizibilă de aici, de la prezidiu. We mergem acum la raportul pe Muntenegru Uh, amendamentul șase cine este pentru? împotrivă abțineri respins. amendamentul opt pentru împotrivă abțineri respins. amendamentele patru și șapte pentru împotrivă abțineri respins. we check patru și șapte votul este deschis. votul este închis. adoptat. my mistake. i have to clean my amendamentul nouă cine este pentru? împotrivă abțineri respins. cinci pentru împotrivă abțineri adoptat. zece pentru împotrivă abțineri respins. treizeci și trei prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte prin vot nominal votul este deschis. votul este închis.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

Yeah. So, we have 40 colleagues who oppose the amendment. Avem 40 de colegi care au prezentat obiecții față de acest amendament, așa că îmi pare rău. Supun la vot amendamentul 3 în formula originală, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Second part, a doua parte pentru? împotrivă abțineri adoptat adoptat unsprezece pentru împotrivă partea a doua la amendamentul trei votul este deschis votul este închis a fost adoptat. But we can try again if you want. <laughs> Um, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 cade și textul original așa că votăm rezoluția în ansamblu cine este pentru împotrivă abțineri adoptat. Domnul, domnul, um, am, primit un, am primit un amendament de compromis din partea domnului gualtieri acesta a fost primit destul de târziu și de aceea vă consult dacă aveți obiecții la acest amendament transmis de domnul gualtieri. nu sunt obiecții deci votăm acum asupra amendamentului unu cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. Um, cererea de vot fac un anunț cererea de vot de părți pentru privind punctul cincizeci a fost retrasă și deci nu mai votăm. șaizeci și patru prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. șaizeci și cinci prin vot nominal votul este deschis votul este închis. adoptat. șaizeci și șase votul este deschis. închis. adoptat. votul rezo pe rezoluție în ansamblu prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. vă mulțumesc rămânem pentru explicații la vot. îi rog pe colegi să părăsească sala repede și în liniște. Thank you very much. Thank you very much. Just... colegi putem trece la explicațiile de vot? Vă rog, vă rog cei care mai aveți de discutat începem explicațiile de vot. raportul